și sunt convins că sunteți cu toții conștienți de importanța acestui lucru. Deci aceasta era introducerea. Haideți să trecem acum la ordinea de zi care a fost adoptată de către conferința președinților. Pe 22 septembrie 2011, în principiu, nu sunt obiecții pe marginea acestui proiect de ordine de zi. Nu există niciun amendament, nicio propunere de modificare. Atunci, foarte bine, ordinea noastră de zi se adoptă. Putem să trecem acum la dezbateri.